Myślę, że powoli możemy zaczynać. Żeby poprawić Państwu humor, to... Bună dimineața! Cred că putem să începem cu reuniunea noastră. Și pentru ca să vă ridic un pic uh, moralul, aș vrea să vă rog să vă uitați la domnul uh, Des. De fapt, trebuia să vă uitați când uh, a intrat. Vrea să verifică ce, dacă îi merge cartela, dar și-a dat seama că nu are loc. Nu are loc prestabilit. Nu știu dacă s-a întâmplat ceva înainte de n-a avut loc, dar oricum o fi, Începem cu reuniunea noastră. De fapt, am început deja cu reuniunea noastră și, în primul rând, aș vrea să vă rog uh, pe dumneavoastră interpreții să trimiteți, transmiteți mesajul pe care îl aveți de transmis. Președintele roagă interpreții, deci, să își transmită mesajul. Interpreții vă informează că în cursul uh, conflictului de muncă, care a început acum trei săptămâni uh, și în ciuda um, acestei, uh, acestei mișcări care a început deci de trei săptămâni, nu s-a ajuns la niciun acord și uh, nici nu s-a uh, intrat într-un dialog. Regretăm foarte mult să trebuiască să vă informăm că va trebui să oprim interpretarea la 12.30, așa cum este prevăzut în program. Proszę Państwa, oklaski są wyrazem naszego poparcia. Doamnelor și domnilor, aplauzele sunt, cred, o dovadă a susținerii noastre. Interpreții mulțumesc foarte mult pentru susținerea exprimată. Iar acum, după această comunicare, mergem mai departe cu ședința noastră. O să trecem acum la ordinea de zi, așadar, a reuniunii de astăzi, primul punct, adoptarea ordinii de zi. Nu avem aici uh, niciun, an, niciun modificare, avem uh, interpretare în 20 de limbi și trecem acum la punctul 3, pentru că nu am alte comunicări. Avem uh, votul electronic, punerea în aplicare a regulamentului 1107 pe 2009 privind produsele fitosanitare și raportor domnul Iar, vă rog. Mulțumesc foarte mult, uh, domnule președinte, bună dimineața tuturor uh, colegilor. Problemele de loc ale domnului coordonator Albert Des, cred că domnul des are atâta greutate încât chiar nici nu poate să stea pe niciun loc, de fapt. Acum, ca să trecem la raportul ca atare, Aș vrea să mulțumesc în mod expres și chiar subliniez în mod expres pentru colaborarea excelentă cu raportorii. Am reușit să rămânem întotdeauna foarte aproape de subiectul concret, am putut să susținem foarte multe compromisuri uh, și vreau să vă transmit două mesaje. Un mesaj principal mai întâi. În primul rând, obiectivele pe care le-am stabilit în 2009 și anume debirocratizarea aprobării uh, produselor fitosanitare nu a reușit uh, deloc să-și atingă obiectivele. Comisia a trebuit să înainteze un nou un regulament, ceea ce s-a întâmplat um, noi am cerut ca în 120 de zile să se poată obține o aprobare pentru un produs, ceea ce iar nu s-a întâmplat și de aceea a fost nevoie de contribuția noastră. Mi-aș dori ca din toate compromisurile pe care le-am avut în toate, din toate grupurile să putem să preluăm acest spirit de colaborare și în avizul Comisiei pentru Mediu, pentru că și aceasta ar putea să fie un semn de colaborare foarte bună între cele două comisii. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vă mulțumesc și eu pentru mesajul pe care l-ați transmis, pentru că dumneavoastră ați uh, vorbit de obiective foarte ambițioase. Acum începem cu votul. Se deschide votul, compromisul 1. Compromisul A. S-a deschis votul la compromisul A. Haideți să votăm până, să așteptăm până a votat toată lumea și s-a închis votul. Compromisul se adoptă. Trecem la compromisul B. S-a deschis votul. S-a închis uh, votul. Următorul punct, compromisul C, s-a deschis votul. S-a închis Mulțumesc. Compromisul de acum s-a deschis votul. Votul la compromisul de este în curs. Îmi cer scuze, spune președintele. S-a închis acum votul și acum trecem la compromisul E. S-a deschis votul. S-a închis. Compromisul F. Acum s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Continuăm amendamentul 50 acum. Vot cu mâna ridicată pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 52 pentru, împotrivă, se adoptă. Domnule Agnew dorește să spună ceva. Da, domnule președinte, îmi cer scuze că întrerup uh, votul, dar aici uh, un uh, vecin absent are un telefon care sună non-stop. Dacă puteți să-l opriți, ar fi bine. Ok. I haven't got the technical ability. Nu am abilitățile tehnice pentru a opri acest telefon. Îmi cer scuze, domnule președinte, dar e foarte enervant pentru toată lumea. Sigur, nicio problemă, înțeleg. Dacă vreți, puteți să-l aruncați la gunoi. Poprawka 52, pani poseł Madines, to jest za. Jeszcze raz, vă bu. Votul 52, McGuinness, se adoptă. 54, din partea doamnei McGuinness și de la ei se adoptă. 55 pentru, se adoptă. 56 pentru, împotrivă, se respinge. 57 pentru, împotrivă, se respinge. Compromisul G. Se deschide votul aici. S-a închis votul. Se adoptă. Continuăm cu 139. Cine-i pentru? Se adoptă. 140. 139 s-a adoptat. E în regulă. Acum continuăm cu 140. Pentru, împotrivă, se respinge. 158. Pentru, împotrivă, se respinge. Compromisul H. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 14. Cine-i pentru? Se adoptă. Apoi 16. Cine-i pentru? Se adoptă. 17. Pentru? Împotrivă? Respins. 18 pentru. Se adoptă. 21 pentru. Împotrivă. Respins. 24 pentru. Împotrivă. Respins. 25 pentru. Împotrivă. Respins. 26 pentru. Împotrivă. Respins. 27 pentru. Împotrivă. Respins. 28 pentru împotrivă, respins. 29 pentru, împotrivă, respins. 30 pentru, împotrivă, respins. Compromisul 1. Se deschide votul. S-a închis. Se adoptă. 66, ridicare de mână, cine pentru? împotrivă, abțineri, respins. 68 pentru, împotrivă, se verifică, vă rog, s-a deschis votul. S-a închis. Respins. 70 pentru, Împotrivă. Se adoptă. 71 pentru. Nu. 70 se verifică întâi. 70 se verifică votul. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 71 pentru. Se adoptă. 74, vot pe părți, prima parte, cine pentru? Împotrivă, abțineri, respins. Verificăm. Bine, verificăm prima parte, s-a deschis votul. S-a închis. Respins. Acum partea a doua. cine pentru, împotrivă, respins. 75. cine pentru? Împotrivă. Se adoptă. 76 pentru, împotrivă, respins. Compromisul J se deschide votul și se închide votul. Se adoptă. Mai departe acum, 86 al domnului Donta pentru se adoptă. 90 pentru, împotrivă, respins. Compromisul K s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 92. Vot cu ridicarea mâinii. cinei pentru? Împotrivă. Respins. 94 pentru, împotrivă, respins. Următorul amendament 96. cine pentru? Împotrivă. Se respinge. 100. Pentru. Se adoptă. Compromisul L. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 109. cine pentru? Se adoptă. 112. Pentru. Împotrivă. Se respinge. 114. Pentru. Împotrivă. Se respinge. Compromisul M. Se deschide votul. Se închide. Și se adoptă. Compromisul N pentru, de fapt mai precis s-a deschis votul. Votul la compromisul M este în curs, s-a închis votul. Se adoptă 125 din partea domnului Dontan pentru, se adoptă 127 pentru, împotrivă, se respinge. 128 pentru, se adoptă o, compromisul O. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă 143. Cine-i pentru? Se adoptă. Deci 145 pentru, se adoptă. 147 pentru, împotrivă, respins. 149 pentru, se adoptă. 152 pentru, împotrivă, respins. 154 pentru, împotrivă, respins. 155 pentru, se adoptă. 157 pentru, se adoptă. 159 pentru, se adoptă. 161 pentru, împotrivă, respins. 162 pentru, împotrivă, se verifică. Votul la 162 s-a închis. Se respinge. 163 pentru, împotrivă, se respinge. 164 pentru, se adoptă. 165 pentru, se adoptă. 166, 67 pentru, împotrivă, respins. 168 pentru, se adoptă. 169 pentru, împotrivă, respins. Acum trecem la votul acestui aviz astfel modificat și se deschide votul. Se închide votul. și se adoptă. Felicitări, domnule deputat Iar. Mai doriți să luați cuvântul încă o dată? Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. După cum spuneam înainte, sper că multe idei bune din Comisia Agri să-și găsească drumul către avizul din Comisia Envi. Aceasta este dorința mea, după cum am zis. Mulțumim foarte mult, să sperăm că așa se va întâmpla. Ne dorim aceasta și pentru dumneavoastră și pentru noi. Trecem acum mai departe cu, la următorul punct, uh, votul 4 de pe ordinea de zi, valorificarea globalizării, aspecte comerciale, comisie competentă pe fond e INTA. Noi avem un uh, proiect de aviz, doamna Kadenbach a conceput acest aviz, îi mulțumim foarte mult doamnei Cadenbach, dar poate mai bine îi dau cuvântul mai întâi doamnei Cadenbach. Mulțumesc, bună dimineața! Vreau doar să mulțumesc foarte mult tuturor colegilor care m-au ajutat foarte mult cu diverse sfaturi și uh, am lucrat împreună foarte bine. Discutăm foarte mult despre șanse, discutăm despre pericolele care s-au creat acum din cauza globalizării pieței, mai ales pentru domeniile sensibile din agricultură și sper că în comisia competentă pe fond aceste îngrijorări foarte justificate ale agricultorilor în domeniul producției, dar și în spațiul rural în general, să poată să se regăsească în raport. Vă rog. Mulțumesc foarte mult, doamna Kadenbach. Aceste condiții externe care au legătură cu comerțul și globalizarea au evident un impact foarte mare asupra situației din Uniunea Europeană și va trebui să vorbim uh, mai mult despre acest subiect, mai ales cu cei responsabili de comerțul internațional. Pentru că Există preocupări uh, justificate sau îngrijorări justificate care au legătură cu aceste condiții externe. Și trebuie să ne asigurăm că acestea sunt luate în considerare în mod corespunzător, în special în ceea ce privește bugetul și alte aspecte. Și acum trecem la vot. Amendamentul 1. Cine este pentru? Împotrivă? Se respinge. Ajungem acum la compromisul A și deschid votul. S-a închis votul. Se adoptă. Ajungem acum la amendamentul 11. Cu ridicarea mâinii, cine este pentru? Împotrivă? Secretariatul a confirmat. A fost o greșeală. Trebuie să votăm amendamentul 8. Cine este pentru, împotrivă, se respinge. Amendamentul 11 pentru, împotrivă, se respinge. Amendamentul 12 pentru, împotrivă, se respinge. Amendamentul 13 pentru, se adoptă. Amendamentul 14 pentru, se adoptă. Amendamentul 15 pentru, Împotrivă. Se respinge. Amendamentul 16 pentru. Se adoptă. Amendamentul 17 pentru. Se adoptă. 18 pentru. Se adoptă. 19 pentru. Se adoptă. 20 pentru. Împotrivă. Se respinge. Amendamentul 21 pentru. Se adoptă. Amendamentul 22 pentru. Se adoptă. Compromisul B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 39 pentru, împotriva, se respinge. Compromisul C. Deschid votul la compromisul C. Otwieram. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 41 cu ridicarea mâinii. Pentru, împotrivă, să respingem. Vreți să verificăm? Bine, verificăm la 41. S-a deschis votul la amendamentul 41. Zamecăm głosowanie. S-a închis votul. Bardzo przepraszam. Bardzo przepraszam. Îmi cer scuze przynajmniej rąk koordynatorów nie wynikało tak. Jeszcze raz przepraszam. Uneori nu-mi dau seama foarte clar când ridic oamenii mâna. 42 pentru, împotrivă, se respinge. 43. Vreți să verificăm? La 42? Bine. Deschid votul la 42. Zamecam głosowanie. S-a închis votul.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 45 pentru. Se adoptă. Amendamentul 46 pentru. Împotrivă. Să verificăm. Deschid votul. 64. 60, 46, 46. S-a închis votul. Și Se adoptă. Compromisul de. S-a deschis votul. Zamecam. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul E. Deschid votul la compromisul E. S-a închis votul. Se adoptă. Ajungem acum la amendamentul 58 al domnului Caputo pentru se adoptă. 59 pentru se adoptă. 61 pentru împotrivă se respinge. 63 pentru se adoptă. Verificăm. Amendamentul 63. Să verificăm. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 64 pentru. Se adoptă. 66 pentru. Împotrivă. Se respinge. 67 pentru. Împotrivă. Cred că trebuie să verificăm. Deschid votul la 67. Zamykam. S-a închis votul. Să adoptăm. Amendamentul 68 pentru, împotrivă, se respinge. Compromisul F. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptăm. Ajungem la compromisul G. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 82 pentru. Se adoptă. Amendamentul 84 pentru. Împotrivă. Se respinge. 86 pentru. Împotrivă. Se adoptă. Compromisul H. S-a deschis votul. S-a deschis votul și acum s-a închis. Se adoptă. Amendamentul 96. Pentru. Se adoptă. 97. Pentru. Împotrivă. Să verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă compromisul I. S-a deschis votul la compromisul I. Please, otwieram. Zamykam. E deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 104. Pentru se adoptă. 105. Pentru împotrivă se respinge. Compromisul J. S-a deschis votul la compromisul J. Zamecăm gosul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul K. nu e așa? Compromisul K. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 110, cu ridicarea mâinii, cine este pentru, împotrivă, se respinge. 113 pentru, 114 pentru, împotrivă, să verificăm. 114. S-a deschis votul. 114 votăm. 114. 114. S-a închis votul. Se adoptă. 115 pentru. Se adoptă. Compromisul L. S-a deschis votul. Zamecam głosowanie. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 120 cu ridicarea mâinii. Cine este pentru? Împotrivă? Se respinge. Compromisul M. S-a deschis votul. S-a deschis votul la compromisul M. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul N pentru... Nu, s-a deschis votul, am cer scuze. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 122 cu ridicarea mâinii. Cine este pentru? Împotrivă. Să verificăm. S-a deschis votul la amendamentul 122. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 123 pentru, împotrivă, să verificăm. S-a deschis votul la amendamentul 123. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 124 pentru, împotrivă, se respinge. 125 pentru, se adoptă. 126 pentru, împotrivă, să verificăm. S-a deschis votul. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Și acum votul cu privire la proiectul de aviz cu amendamente. S-a deschis votul cu privire la proiectul de aviz cu amendamentele aferente. S-a închis votul. S-a închis votul. Știente. Se adoptă. Felicitări raportorului și celor care au lucrat uh, cu doamna Cadenbach. Dacă vreți uh, să comentați ceva, doamna raportor, vreți să luați cuvântul, doamna Cadenbach? Nu? Ba da, mulțumesc foarte mult tuturor colegilor. Aș dori ca și colegii de la INTA să ne susțină pozițiile și trebuie să facem uh, în, aș- în acest sens uh, cât se poate de mult lobby pentru ca ei să ne preia aceste propuneri. Mulțumesc foarte mult! Evident, uh, vă susținem, așa că avem cu toții un obiectiv comun se va ajunge în comisia responsabilă pe fond în septembrie și votul în plenară va avea loc în octombrie. Între timp, îi urez bun venit lui Norbert Linz. Bun venit! Știm că ați fost implicat și dumneavoastră și cred că după masă vom avea o discuție foarte interesantă cu comisarul. Așadar, bun venit celor care au venit la invitația domnului Linz. Și acum trecem mai departe la proiectul de aviz al domnului Valcarcel. Este vorba despre bugetul pe 2019. Ni s-a cerut să redactăm un proiect de aviz pentru mandatul pentru trilog pentru bugetul pe 2019. De fapt, uh, domnul Valcarcel nu este prezent, așa că voi încerca eu să fac o scurtă prezentare. Așa cum spuneam, este un proiect de aviz referitor la raportul uh, privitor la buget redactat de raportorul nostru, domnul Valcarcel. Au fost 44 de amendamente și 4 amendamente de compromis. Cred că doar atât trebuie să mai spun. A, witam panią, panią poseł. Chciałbym zaprosić panią poseł Maurin. Okay. Mure. Nauczę się poprawnie. Bardzo. Bun venit, doamna Mura. Sper că v-am pronunțat numele corect. Cred că le înlocuiți pe domnul de Nano. Aveți o sarcină foarte dificilă, pentru că dacă vreți să continuați uh, ce a făcut dumnealui, va fi o adevărată provocare. Vreți să luați cuvântul? Da. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, încerc să apreciez această misiune care îmi revine de a-l înlocui pe domnul Denano și vă sunt recunoscătoare că uh, mi-ați lăsat un an de mandat. Am primit informații cu privire la derularea acestei reuniuni și aș vrea să vă spun că reuniunea s-a petrecut foarte bine. Avizul a fost dezbătut fără să existe prea multe contradicții și controverse. Documentul a plecat la Comisia de Bugete pentru votul pentru bugetul pe 2019 și aceasta este o informare cum că totul este în regulă cu acest dosar. Mulțumesc foarte mult. Okres pracy Parlamentu ciekawy, bo wiele prac zawsze na finiszu trzeba kończyć. Este o perioadă interesantă de lucru în Parlament pentru că avem foarte multe lucruri de făcut și de terminat, bineînțeles. Așa că vă doresc uh, mult succes în activitatea dumneavoastră parlamentară alături de noi. Acum cred că putem să trecem la vot pe marginea proiectului de aviz al domnului Valcarcel. Compromisul 1. Deschid votul. Să micăm. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 4 al domnului Iloazu și Columbie. Cu ridicarea mâinii, cine este pentru, împotrivă, se respinge. Amendamentul 7 al domnului Caputo. Pentru se adoptă. Amendamentul 10. Pentru împotriva se respinge. Amendamentul 8 pentru se adoptă. Amendamentul 9 pentru împotriva se respinge. Amendamentul 11 pentru se adoptă. 13 al domnului Viegas pentru se adoptă. 14 pentru se adoptă. 15 al domnului Hoitema 15 pentru împotrivă se respinge. Amendamentul 16 pentru se adoptă. 17 pentru se adoptă. Amendamentul 18 pentru se adoptă. 19 pentru se adoptă. 20 pentru, împotrivă, se respinge. 21 pentru, se adoptă. 22 pentru, se adoptă. Amendamentul 23 pentru, împotrivă, se respinge. 24 pentru, împotrivă, se respinge. 25 pentru, împotrivă, se respinge. 26 pentru, împotrivă, se respinge. 27 pentru, împotrivă, se respinge. 28, spune președintele. Îmi cer scuze, 29 al domnului Buda pentru, se adoptă. Compromisul 2. Deschid votul la compromisul 2. S-a închis votul, se adoptă. Ajungem la compromisul 3 acum. S-a deschis votul la compromisul 3. S-a închis votul. Se adoptăm. 33. Al domnului Viegas. Cine este pentru? Împotrivă. Se respinge. 34. Pentru. Se adoptă. Compromisul 4. Deschid votul la compromisul 4. S-a deschis votul, s-a închis votul, se adoptă. Și acum la amendamentul 42. Pentru se adoptă. Amendamentul 43. Este vot electronic. S-a deschis votul la 43. Zamecam. S-a închis votul. Se respinge. Și acum votăm uh, proiectul de aviz cu amendamente și deschid votul. S-a închis votul. Se adoptă. Proiectul de aviz a fost adoptat. Așadar, felicitări raportorului de fapt îi vom transmite aceste felicitări pentru că nu este aici. Vă mulțumim uh, foarte mult pentru că ați participat la vot. myślę, że możemy, że możemy przejść do punktu szóstego. Cred că putem să trecem acum la punctul 6 de pe ordinea de zi, și anume fabricarea, introducerea pe piață și utilizarea furajelor medicamentate și abrocarea directivei Consiliului 90 bară 167. Raportorul este doamna Aguilera iar comisia responsabilă pe fond este comisia noastră, Comisia Agri. Au existat proiecte de aviz redactate de Comisia ENVI prin intermediul colegului Norbert Linz și, de asemenea, Comisia Juri a, de, a elaborat un aviz, în timp ce Comisia IMCO a decis să nu elaboreze un aviz. Îi dau cuvântul doamnei raportor Aguilera. Bardzo panie poseł, przepraszam. Bardzo, bardzo, bardzo, proszę, bardzo proszę. The floor is yours. muchas gracias, buenos días a todos. Mulțumesc, bună ziua tuturor, domnule președinte, vă mulțumesc. Este foarte oportun, pentru că, având în vedere o ordinea de zi până acum, uh, Uh, oricum, e foarte bine că ieri am avut ultimul uh, trialog și am avut în sfârșit un acord uh, la acest regulament privind furajele medicamentate. A fost o dezbatere rapidă, dar o vreme s-a mai oprit. Știți că vă amintiți, este vorba de un regulament de care se ocupă această comisie pe fond și mai este legat de încă unul, regulamentul pentru medicamentele de uz veterinar, unde se ocupă Envi, care și ei au terminat cu trilogul. Deci am terminat cu toții cu trilogurile și cred că obiectivul pe care l-am realizat era cel pe care îl urmăream majoritatea. Am reușit armonizarea în utilizarea și comercializarea furajelor medicamentate. Mi se pare un lucru foarte important în lupta împotriva uh, rezistenței la antimicrobieni. Noi am avut câteva solicitări foarte importante din partea comisiei noastre și din partea Parlamentului și pe care le-am obținut, adică orice tip de utilizare pentru alimentația uh, animalelor și um, utilizarea de antibiotice uh, Um, se vor um, reglementa prin aceste două regulamente noi și uh, după, după aceea și de un act uh, delegat care se va ocupa de administrarea orală și acel top dressing, acea presărare pe deasupra. Noi am uh, muncit ca să reușim ca și produsele din uh, statele terțe care au acorduri cu Uniunea Europeană să fie acoperite și ele de un articol foarte important, 122 din regulamentul pentru produsele veterinare. E bine, și acestea vor trebui să țină cont de normele Uniunii Europene și cred că pentru noi aceasta reprezintă o satisfacție mare faptul că am reușit. Și în sfârșit, și cu aceasta închei cu acordul acesta, partea de profilaxie care este interzisă definitiv, deci utilizarea preventivă de antibiotice. Eu cred că obiectivele comisiei noastre și ale Parlamentului sunt bine uh, reflectate în uh, aceste două regulamente negocierile au mers în paralel la cele uh, la regulamentul MUV și la acesta pentru, uh, medic, pentru furaje medicamentate. Avem uh, votul final, cred, în octombrie. Oricum, aș dori să le mulțumesc tuturor raportorilor din umbră și personalului de la secretariat, mai ales lui Gonzalo Macedo, care a plecat Uh, acum ne-a ajutat uh, altcineva până la capăt, Maghi, uh, asistenta grupului socialiștilor și asistentului meu și Magdalenei. Fără aceștia, în vedere că era așa de tehnic regulamentul, eu n-aș fi putut să mă descurc. Oricum, personalul tehnic al tuturor grupurilor politice au făcut o treabă excelentă și au reușit să ne atingem obiectivele. Nu e un obiectiv al grupului meu, ci cred că este unul general să reușim ca această luptă împotriva utilizării de antibiotice să uh, meargă mai bine. Noi am reușit să um, uh, interzicem să încercăm prevenirea aceasta la partea de alimentație și de um, medicamente pentru animale. Și mulțumiri și felicitări uh, echipei și tuturor raportorilor din umbră care uh, au fost implicați. Mulțumesc foarte mult! Czy mamy jakieś zgłoszenia? Mulțumesc. Nu știu dacă dorește cineva să intervină. Da, mulțumesc, uh, domnule președinte. Doar foarte pe scurt, aș dori și eu să o felicit pe doamna uh, Clara Aguilera pentru eforturile depuse. A fost un uh, raport tehnic, un raport foarte dificil până la urmă. Cred că ceea ce s-a obținut este uh, un lucru foarte bun. Aș vrea însă să atrag atenția mai departe asupra necesității implementării acestor regulamente în statele membre, pentru că, de exemplu, uh, Mă, mă, mă preocupă foarte tare uh, ce s-a întâmplat și ce a apărut în spațiu public, de exemplu, în fermele din Olanda, uh, unde s-a încălcat legislația în ceea ce înseamnă folosirea substanțelor interzise, de exemplu, în fermele de creștere a uh, ouălor. Și milioane de ouă au ieșit pe piață uh, infestate și, până la urmă, iată că, deși noi facem lucruri foarte bune aici în Parlament, din păcate, la nivelul statelor membre, nu totdeauna ele, sau această legislație este aplicată așa cum ar, așa cum ar trebui. Încă o dată felicitări pentru ceea ce ați făcut, doamna Aguilera. Mulțumesc. Pan poseł Buda był shadow reporterem. Czy mamy jeszcze więcej Vă mulțumesc foarte mult. Mai dorește cineva să intervină? Nu mai văd pe altcineva. Așa că am să-i dau din nou cuvântul doamnei Aguilera. Nu mai am nimic de adăugat. Da, armonizarea aceasta prin aceste două regulamente va fi eficientă Într-adevăr, partea de aplicare, bineînțeles, este necesară. Noi trebuie să fim uh, un model, pentru că asta ne dorim, asta credem că suntem. dziękujemy. W takim razie możemy przejść do kolejnego. Mulțumim. Înseamnă că putem să trecem mai departe la punctul următor Este vorba de vizita noastră în Finlanda. Am să fac o scurtă prezentare. O delegație a comisiei noastre s-a aflat în Finlanda din 7 până 9 mai anul acesta. Am fost în regiunea Kainu um, și în uh, Savonia, în nord-estul Finlandei Această vizită a delegației a permis membrilor um, delegației noastre să afle despre câteva aspecte specifice ale sistemului agricol um, finlandez. Am vizitat mai multe exploatații, inclusiv uh, o fermă de creștere a renilor și am văzut cum sunt uh, um, cum se desfășoară agricultura în zonele cu constrângeri naturale. Apoi, delegația s-a deplasat și la o um, centrală um, de biocombustibil și la exploatații forestiere, 70% uh, din um, suprafețele Finlandei fiind acoperite de păduri. Și uh, lemnul reprezintă, pădurile în general reprezintă o sursă de bunăstare socială și economică în Finlanda. Noi am putut să constatăm cum se gestionează pădurile, am văzut cum se desfășoară în practică o gestionare um, foarte activă și inovatoare a pădurilor. În sectorul uh, forestier uh, există o serie de activități um, inovatoare, mult uh, automatizare. Am putut, de asemenea, să vedem și cum se produc um, biocombustibili. A fost, de asemenea, foarte interesant. Aș dori acum să profit de această ocazie pentru a mulțumi doamnei Elsie Katainen pentru organizarea acestei um, deplasări. A fost uh, foarte interesantă, foarte intensă și foarte plăcută de asemenea o atmosferă de lucru foarte bună, deci încă o dată mulțumiri doamnei Katainen. Nu știu, poate doriți dumneavoastră să interveniți, după care voi da cuvântul celorlalți membri ai delegației. Doamna Katainen, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc pentru cuvintele amabile. Vreau să mulțumesc secretariatului Comagri tuturor uh, colegilor care au participat la această delegație. Uh, au fost uh, vizitate mai multe centre, mai multe exploatații, cei de la minister au fost și implicați și vizita a fost foarte vizibilă în presa finlandeză s-au deplasat chiar și în um, uh, regiunea mea, de Savonia de Nord, care este cunoscută pentru sectorul uh, lactatelor și pentru um, cel forestier. Uh, majoritatea deplasărilor au fost destul de lungi pentru că avem o țară um, cu populație puțină și împrăștiată. În schimb, Așa cum spuneați, peste 70% din țara noastră este acoperită de păduri și avem și mii de lacuri. Aveam încă zăpadă în mai multe locuri. Așa că s-a putut constata că într-o uh, zonă nu neapărat uh, um, cunoscută pentru agricultură, în, lunile, în luna mai e încă iarnă. Poate cea mai exotică activitate a fost vizita la ferma de reni și întâlnirea cu Asociația de Creștere a Renilor. Uh, ne-am concentrat atunci pe trei uh, subiecte. Am vorbit despre lupi, creșterea renilor în Finlanda și implicarea tinerilor crescători de reni. A fost o întâlnire, printre altele, cu președintele Uniunii Centrale a Agricultorilor, domnul Iuca Martila și cu ministrul agriculturii și uh, silviculturii, iar Alepa. De asemenea, am vizitat și o, cea, o, o centrală cu biocombustibil, o centrală cu bioetanol, în care se produce energie regenerabilă important uh, era să vedem cum uh, se folosește rumegușul din fabricile din vecinătate pentru producția de bioetanol. De asemenea, am fost și în Ponce, unde uh, se produc uh, diferite utilaje am văzut uh, de asemenea modul în care se face o gestionare uh, durabilă a pădurilor în Finlanda prin uh, astfel de utilaje moderne. Noi, practic, avem păduri, mai multe păduri care cresc decât um, cele pe care le folosim. și avem chiar și în legislație și este de datoria oricărui proprietar de păduri să asigure continuitatea și durabilitatea. De asemenea, am vizitat și facilitățile de producție uh, de la Ponce, în orașul Virma. Am fost o vizită prin fabrică, cu explicații detaliate cu privire la toate etapele în care se construiesc aceste utilaje pentru tăierea copacilor. De asemenea, am vizitat și niște exploatații agricole pentru producția de lactate, o familie care avea 68 de vaci de lapte și un robot care le mulgea. Este o fermă tipică um, care se încadrează în limita uh, de uh, plafonare din uh, propunerea comisiei. De asemenea, în ultima zi am avut ocazia să vizităm um, o berărie, una dintre cele mai mari din Finlanda. Am văzut exact uh, cum uh, se mm, folosesc uh, diferite sisteme automatizate și, în sfârșit, am, um, ne-am axat și pe agroturism la o fermă de familie în Napa, și investițiile în acest sector au reprezentat subiectul discuțiilor. Bineînțeles, am fost uh, și la saună și am înnotat în, într-o apă foarte rece din lac noaptea, deci n-a fost chiar muncă și doar muncă. Iată povestea pe scurt a excursiei noastre și sper că aceasta a contribuit uh, la înțelegerea diferitelor circumstanțe agricole um, pe care le avem în diferite colțuri ale Europei. Încă o dată mulțumesc, uh, mulțumesc tuturor colegilor și dacă am uh, omis ceva, vă rog să completați. Mulțumim foarte mult! Mulțumim foarte mult, doamnă Katainen, și uh, mulțumesc uh, pentru organizarea acestei uh, um, Mulțumesc, nu mai am nimic de adăugat pentru că eu nu pot decât să subliniez ceea ce ați spus și dumneavoastră, domnule președinte. A fost într-adevăr o călătorie foarte interesantă, mai ales în domeniul silviculturii. Pe mine m-a interesat foarte mult ce inovații s-au făcut în domeniul silviculturii și vreau să-i mulțumesc foarte mult colegei noastre Katainen pentru pregătirea excelentă a acestei călătorii și pentru felul în care s-a ocupat de noi la această misiune. Bardzo dziękujemy. Pan poseł bardzo proszę. Mulțumim foarte mult. Domnul Huidema. Da, mulțumesc. Aș dori să-i mulțumesc uh, lui Elsie și echipei sale pentru organizarea acestei uh, deplasări. Ce m-a uh, impresionat a fost uh, ospitalitatea oamenilor și frumusețea țării. Um, tot, unii întrebau, dar unde e pădurea? Păi peste tot. E o diferență mare față de țara mea, țările de jos, unde avem o mică suprafață doar acoperită de păduri. Deci a fost foarte impresionant și de asemenea m-a impresionat să văd uh, cât de sustenabilă este activitatea dumneavoastră forestieră. Totul se plantează din nou și zonele forestiere chiar sunt în creștere. Unii spuneau că da, că tăiem uh, pădurile pentru biocombustibil, dar din contră, pădurea este în creștere, în extindere și aveți și o producție de lemn foarte bună și de asemenea produce și energie sustenabilă. Deja deci a fost foarte uh, plăcut de văzut. Încă un lucru um, surprinzător a fost uh, sezonul de creștere care e foarte scurt și apoi zona aceea la frontiera cu Rusia, unde se confruntă cu dificultăți, mai ales acum cu aceste, uh, acest boicot față de Rusia și am înțeles că agricultorii de acolo se confruntă cu multe dificultăți în a rămâne competitiv pe piața europeană, dar am văzut și spiritul de antreprenoriat al acelor agricultori și capacitatea lor de a adopta tehnologii noi și de a fi încă mai competitiv, câte puțin, câte puțin, dar este clar că trebuie să discutăm în uh, PAC uh, uh, cu privire la zonele cu constrângeri naturale, să vedem cum putem să tratăm diferențele legate de climă și de sezonul de creștere a plantelor în Uniunea Europeană. Mulțumesc, încheie aici. Mulțumesc, domnul Agnew. Eu n-am fost în această vizită, dar mi-a fi plăcut pentru că bineînțeles că înțeleg că a fost foarte bine organizată și ați văzut foarte mult. Dar în 2009 am condus din nord până în sudul Finlandei pe coasta de est și a fost foarte interesant. Ehm, deși Finlanda are o rețea rutieră foarte bună, în, pe partea cealaltă, în Rusia, nu era aproape nimic pe hartă, nu era niciun fel de ehm, de rețea rutieră și atunci asta m-a impresionat pe mine și pe soția mea că uh, era o diferență între capitalism și comunism. Uh, vedem cât de bine stăteau lucrurile de partea aceasta, pe partea aceasta trebuie să fi fost îngrozitor. Dar um, vreau să vă întreb cu privire la industria sfeclei de zahăr în Finlanda. Știu că aveați una, dar nu mai știu, mai aveți? Doamna Catarina, îmi doriți să um, răspundeți direct la această întrebare? Mulțumesc, domnule președinte. Am să răspund în finlandeză. Referitor la sfecla de zahăr, au mai rămas foarte puține exploatații unde se mm, practică această cultură. Sunt doar anumite zone unde au mai rămas câteva astfel de exploatații a tot uh, regresat această producție și nu mai avem decât o rafinărie de zahăr și foarte puține culturi. Așa că chiar pot să spun că este o producție în declin. Vreau să le mulțumesc și colegilor care au luat parte la această vizită și le mulțumesc pentru cuvintele amabile și sunteți bineveniți în Finlanda și în viitor. Sper să reveniți. Mulțumesc. Nu mai văd pe altcineva care să intervină, care să dorească să intervină. Și cred că experiența aceasta pe care am avut-o în Finlanda va fi utilă în activitatea noastră de zi cu zi. Și totul a fost foarte interesant, mai ales uh, aspectele legate de relațiile dintre Rusia și Finlanda. tot ce face Finlanda de asemenea în sectorul acesta și tot ce fac vis-a-vis -vis de regiunea Baltică de asemenea. A fost o vizită scurtă, însă am putut să constatăm că Finlanda este o țară bogată în apă. am văzut că a, în Finlanda există um, o producție de lactate foarte um, bună, pentru că au o serie de condiții prielnice. Au mai fost uh, participanți, uh, uh, de exemplu, în delegația noastră era și un coleg din Grecia, poate că a fost util pentru relația dintre Finlanda și Grecia. Încă o dată mulțumim uh, doamnei Katainen și asistenților ei, care au fost deosebit de activi. Ați avut grijă de noi foarte bine în timpul acestei uh, deplasări în Finlanda, deci vrem să vă mulțumim și dumneavoastră și celorlalți, poate le transmiteți tuturor celor care au, uh, ne-au ajutat uh, mulțumirile noastre. Cu aceasta încheiem punctul nostru de pe ordinea de zi cu mulțumiri pentru doamna Cataina și asta înseamnă, doamnelor și domnilor, că ne-am încheiat partea aceasta reuniunii noastre. Am reușit să bifăm primele puncte pentru că am fost foarte disciplinați la sesiunea de vot. Așa că am încheiat partea aceasta a ședinței. Avem multe puncte la coordonatori, așa că ar fi bine să ne întâlnim cu 5 minute mai devreme. Cum spuneam, avem multe puncte pe ordinea de zi de la coordonatori. Nu știu dacă se poate. Ar fi bine să ne vedem la 10 și 45, la 11 fără un sfert. Până atunci pauză, iar după amiază ne revedem la 2 și jumătate. Avem întâlnire cu comisarul, așa că vă îndemn să fiți prezenți la 2 și jumătate astfel încât să avem un uh, grup de membri suficient de mare când vine comisarul. Facem pauză acum până la începutul reuniunii coordonatorilor. Deci am încheiat partea um, publică a ședinței noastre.